Ordinea de zi a fost deja publicată și o găsiți pe pagina de internet a Parlamentului European. Reuniunea se suspendă. Noapte bună!